Mes chers collègues, euh, je vous propose de reprendre tout de suite nos travaux. Euh, nous avons en effet. Bună dimineața! Avem o ședință foarte încărcată în această dimineață, schimburi de vederi pe subiecte importante. În legătură cu mandatul pentru următorul trilog privind bugetul pentru 2012, după aceea voturi și începând cu ora 11.30. Repet, voturile vor începe la ora 11 și după aceea, de la 11.30, avem o întâlnire de lucru comună împreună cu Comisia de Control Bugetar și Comisia pentru Bugete pentru a avea un schimb de vederi pe marginea raportului făcut în colaborare de Inge Gresle din partea comisiei noastre și domnul Riverini din partea Comisiei de Control Bugetar pe marginea regulamentului financiar. Deci vă propun să începem imediat cu punctul 11, care este uh, raportul pentru aviz privind sistemul școlilor europene. Damien Abad este raportorul nostru. Îi mulțumesc pentru prezență, este punctual și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte doresc să vă amintesc contextul și structura acestui raport privind școlile europene și viziunea pe termen scurt și pe termen mediu. Se referă la o serie întreagă de instituții europene și noi am primit o serie întreagă de solicitări din partea elevilor și o serie de petiții care au fost uh, elaborate de către sindicatul funcționarilor este un subiect sensibil pentru Comisia pentru Bugete. Primul lucru la care doresc să mă refer este că Uniunea Europeană contribuie cu 60% la bugetul școlilor europene, 22% uh, din partea statelor membre și 18% din partea părinților elevilor. Școlile europene Eh, sunt legate de statutul funcționarilor și ca atare Uniunea Europeană eh, este constrânsă să stimuleze acest sistem al școlilor europene, inclusiv în ce privește finanțarea. Sunt eh, în ultima vreme mulți elevi care recurg la aceste cursuri, numărul lor a crescut și bugetul trebuie să țină seama de acesta. În același timp trebuie reduse costurile, dar având în vedere numărul crescut al elevilor, trebuie să creăm un echilibru bugetar pentru sistemul școlilor europene. Comisia Europeană a propus o creștere a bugetului, dar este mai uh, puțin uh, importantă. Creșterea era de 10 milioane de euro, dar trebuie să uh, analizăm uh, această sumă în contextul bugetului european, pentru că cheltuielile administrative n-au crescut în bugetul nostru decât cu 1,3%, iar Comisia propune o creștere de 1,7% pentru școlile europene. Deci, ținând seama de faptul că acea uh, creștere prevăzută de Comisie este mai mică decât ceea ce ne-am propus noi, dar în același timp, în ce privește procentajul din cheltuielile administrative, administrative este mai mare. Măsurile pe care trebuie să le luăm pe termen scurt ne de, uh, termină în același timp să avem și o viziune strategică pe termen lung pentru a ne gândi la viitorul școlilor europene. Și în acest spirit am o solicitare și uh, două sugestii. Comisia ar trebui să furnizeze o mai mare transparență în ce privește contribuția financiară, pentru că, după cum știți, salariile funcționarilor europeni în clipa de față uh, vor fi supuse unei modificări și inclusiv contribuția pentru școlile europene trebuie să fie clară. Trebuie să vedem cum putem utiliza aceste resurse pentru finanțarea școlilor europene. În ce privește sugestiile și uh, reforma care a fost adoptată în 2009 trebuie să fie implementată pentru că trebuie să ne gândim că este un sistem uh, care cuprinde copii care vin din uh, contexte foarte diferite. Dacă noi uh, cerem școlilor europene să facă mai mult cu mai puțin bani, probabil că uh, rezultatul nu va fi uh, convingător. Noi trebuie să ne servim într-o modalitate optimă de resursele pe care le avem. În ce privește foaia de parcurs, amendamentele uh, trebuie să fie depuse până pe 25 mai, vom vota pe 15 iunie și uh, cred că uh, până la ora uh, 17 mâine ar trebui să uh, fie termenul de înaintare a amendamentelor, pentru că trebuie să mai avem o întâlnire și cu domnul Cavada din partea Comisiei pentru Cultură. Raportul, spuneam, va fi votat în uh, iulie după aceea. Am colaborat însă bine cu uh, comisiile competente în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Există observații sau întrebări ale colegilor din sală care să fie adresate raportorului sau uh, puncte de vedere exprimate în prezența sa. Doresc să vă amintesc importanța subiectului. Personal am fost mirat de ceea ce s-a întâmplat, pentru că Comisia pentru Bugete s-a întâlnit în camera pentru o întâlnire cu comisarul Lewandowski, în care el a prezentat uh, perspectiva bugetară pentru 2012 și am fost uh, frapat să constat că două treimi uh, din cei prezenți în sală i-au adresat întrebări comisarului Lewandowski și au tamat și acest subiect, finanțarea sistemului școlilor europene. Deci este un subiect pe care mulți colegi îl consideră a fi foarte important. Deci vom examina după aceea raportul Francescăi Balzani pentru mandatul de negociere pentru întâlnirea tripartită privind uh, bugetul pe 2012 și inclusiv acest subiect va fi discutat. Doresc să adaug, așa cum a indicat și Damien Abad, mâine nu știu exact la ce oră, la ora 17. A, ah, nu, mă refer la audierea de mâine. Deci are loc o audiere organizată de către Comisia pentru Cultură, raportor este Jean-Marie Cavada și în Cobu News aveți lista Uh, participanților la această audiere din, diferite țări care se vor exprima inclusiv în legătură cu această problemă și Ținând seama de acest schimb de opinii care va avea loc între ora 10 și ora 12.30 la sala 1G1, între midi între ora 10 și 12.30. Eu aș propune ca deadline-ul pentru uh, înaintarea amendamentelor la raportul lui Damien Abad să fie amânat până la ora 17. Sidonia a cerut cuvântul. I'd like to uh, apologize, uh, Damien, îmi cer scuze, Damien, că am ajuns puțin mai târziu la această întâlnire, dar aș vrea totuși să intervin, pentru că subiectul este, după părerea mea, unul foarte important. Și avizul prezentat de Damien reflectă foarte bine poziția comisiei noastre pe acest subiect. Nu vreau să repet lucrurile, dar cred că școlile europene sunt un subiect important și vor face parte din negocierile pentru bugetul pe 2012. Nu trebuie să evităm să abordăm acest subiect. Mă bucur că există o adiere mâine. Școlile europene sunt un subiect foarte important din două motive. Întâi de toate, Parlamentul European este un angajator. Deci trebuie să-și respecte obligațiile pe care le are față de angajații săi. Școlile europene nu reprezintă o, un subiect relevant doar pentru Parlament, sigur, dar noi, ca membri ai Parlamentului, trebuie să știm că școlile europene sunt partea acestui angajament. La ce mă refer? Personalul instituțiilor europene este format din oameni care vin din altă țară din alte țări pentru anumite perioade de timp. Și ideea școlilor europene este să ofere copiilor, angajaților, posibilitatea de a învăța propria limbă, propria cultură și să se poată reintegra în societatea din țările lor când misiunea părinților lor se încheie sau când doresc ei să se întoarcă acasă odată ce vor fi crescut. Deci misiunea în ceea ce privește școlile este una foarte importantă. Apoi, sincer vorbind, mă deranjează și acest lucru, din păcate, se întâmplă, probabil din lipsă de informații. Mă deranjează, deci, membrii care se simt deranjați de costurile crescânde ale școlilor europene. Dar asta este un lucru normal, o consecință normală a politicilor de recrutare a instituțiilor începând cu 2004. Când domnul Kinnock s-a gândit la reforma sa în 2002-2003 și când a fost implementată apoi în 2004, ideea de bază a fost să se recruteze oameni din noile state membre la costuri cât mai reduse posibile. Nu cred că e un secret pentru nimeni astăzi. Să se recruteze oameni la cele mai mici costuri și rezultatul a fost că oamenii care au fost recrutați erau tineri. Oamenii recrutați în 2004 erau tineri absolvenți sau oameni care aveau 2-3 ani de experiență, care erau la începutul carierei, care au venit aici, la Bruxelles, fără familie și așa mai departe. Însă, în mod normal, acești oameni își încep familii și oamenii care se declară surprinși de acest lucru au o problemă, după părerea mea. Deci, iluzia a fost că pot exista angajați ieftini. Dar personalul acesta există, acum e aici și cred că ar trebui să fim încântați că acești oameni au copii. Problema până la urmă este că nu există destui copii. Deci oamenii au rămas aici, s-au stabilit, au familie, au copii și evident acești copii trebuie să fie educați. Prin urmare, aceștia devin elevi la școlile europene. Și cu ajutorul secretariatului am primit date privind școlile europene. De exemplu, numărul de elevi care nu sunt copii ai angajaților la instituțiilor europene este în scădere de la un an la altul. Deci școlile europene în prezent au aproape numai copii care uh, sunt copii ai angajaților instituțiilor europene. Ca să rezum, nu e un subiect ușor de abordat. O bună educație niciodată nu este ceva ușor de abordat. Și am să propun și un mic amendament, dacă îmi permiți, Damien, la raportul tău, pentru că în uh, preambul, în preambulul la raport, ar trebui să menționăm și de unde apare această problemă, care sunt originile provocării cu care ne vom confrunta anul acesta. Mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc, Sidonia. Damia Abad a reținut comentariile dumneavoastră, mă gândesc, și cred că va fi deschis la amendamentele pe care le veți depune, la fel și la cele depuse de, alte colegi, de alți colegi. Dacă nu există alte comentarii, vă mulțumesc, mulțumesc raportorului. Vreau să vă reamintesc audierea de mâine de la Cultură dimineața și termenul limită pentru amendamente mâine la ora 17. Votul pe proiectul de aviza lui Damien Abad va avea loc pe 14-16 iunie. Comisia Cult, după ce va fi luat cunoștință de avizul nostru, va vota în iulie. Propun să trecem acum la punctul, punctele 8 și 9 și să-i dăm cuvântul lui Reimer Böge, care ne va prezenta o serie de propuneri pe un subiect de care am vorbit foarte mult începând de anul trecut și pe care acum va trebui să adoptăm o poziție finală. Reimer, ai cuvântul. Ia, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi pot să fiu foarte succint. Într-una din ultimele reuniuni discutasem deja odată despre procedura viitoare și dacă mai există posibilități de a adopta așa numitul pachet Lisabona printr-o procedură de codecizie care să se bazeze și pe negocieri pentru a nu ajunge în uh, situația în care Parlamentul nu mai poate spune decât da sau nu. Trebuie să-mi cer scuze pentru că a existat o mică confuzie în ceea ce privește coordonarea uh, reuniunii coordonatorilor și cu Comisia SURE și împreună cu președinția maghiară n-a mai fost uh, posibil uh, să organizăm din timp uh, o întâlnire la care să participă și raportorii din umbră, însă eu am dorit să avem posibilitatea unei scurte discuții cu președintea Comisiei de Buget din partea Consiliului pentru a vedea dacă mai există marjă de manevră la acea instituție și evident nu este cazul. Am senzația că mulți uh, din Consiliu spun de ce să facem ajustări ale cadrului financiar multianual și uh, la acordul interinstituțional dacă oricum, intrăm în negocieri în ceea ce privește viitorul cadru financiar multianual, pentru că cu ceea ce avem în momentul de față putem trăi foarte bine următorii doi ani. Nu este și părerea mea, însă este motivația pentru care uh, Consiliul argumentează așa cum o face. <clears throat> Pe 3 mai 2010, pentru a vă reaminti, Comisia a venit cu uh, propunerea în septembrie anul trecut. Noi am reacționat și cu o decizie în plen. În negocierile din noiembrie-decembrie făcusem deja propuneri în sensul viziunii noastre în ceea ce privește ajustarea celor două acorduri. De cealaltă parte, sub președinția maghiară, Consiliul a preluat la începutul lunii ianuarie ceea ce a fost pregătit sub președinție belgiană, însă, în fapt, nu au existat uh, negocieri serioase nici anul trecut, nici anul acesta. Vreau să spun că nu este vina celor două președinții ale Consiliului, care au dat o uh, dovadă de deschidere, ci este vorba de lipsa unei marge de manevră, pentru că majoritatea membrilor din Consiliu pur și simplu nu vor. Iar acum suntem în situația în care, pe de o parte, în ceea ce privește limitarea flexibilității uh, pentru elementul de revizuire de 0,3%, deci în acest sens avem uh, evaluări diferite ale serviciilor uh, juridice ale Parlamentului și ale Consiliului, care ar putea fi tranșate în fața Curții Europene de Justiție, însă, în opinia mea, nu are sens pentru că ar fi vorba doar de menținerea regulamentului actual până va exista unul nou sau dacă uh, intervine altă modalitate în baza tratatului de la Lisabona. Este o chestiune foarte interesantă, însă în momentul de față se rezumă doar la un exercițiu teoretic. În același timp, așa cum vedeți și în anexa la documentul de lucru, rugasem serviciul nostru juridic să facă o trecere în revistă a celor uh, prevederi care ar deveni caduce pentru datorită faptului că anumite prevederi în acordul instituțional actual intră în conflict cu prevederile tratatului de la Lisabona, figurează toate aceste date pe ultima pagină. Restul prevederilor însă neafectate rămân în vigoare până vom ajunge la un acord cu privire la alte aranjamente. Din păcate, este un exemplu a faptului că nu există înțelegeri sau reguli interne, interinstituționale suficiente în ceea ce privește uh, modul de procedură. Articolul 3, aliniatul 5, este uh, cel care uh, stipulează că Parlamentul nu are putere de codecizie în ceea ce privește cadru financiar multiactual. Însă, modul în care interacționăm uh, instituțiile Uniunii Europene este în momentul de față insuficient și nesatisfăcător. Cu toate acestea însă trebuie să ne exprimăm o opinie într-un termen dat și neexistând posibilitatea de a negocia, nu ne rămâne decât uh, de a ne da sau nu acordul, fiind vorba de procedura de adoptare doar. Dat fiind faptul că președinția Consiliului ne-a semnalat că în ceea ce privește rezerva contingentă, nu mai există marjă de negociere. V-aș propune și dumneavoastră să încheiem acest capitol prin prezentarea unui raport pe data de 14-15 iunie cu votul în Comisia de Buget pe 27 iunie pentru a putea lua o decizie în plen în luna iulie. De aceea, recomandarea mea ar fi <clears throat> să nu ne dăm acordul vis-a-vis -vis de cele prezentate. Ceea ce ar însemna că Consiliul fie ne pune la dispoziție altă ofertă și dacă nu va fi cazul, trecem direct la următoarea perspectivă financiară și negocierile aferente. În lumina experiențelor ultimelor luni, începând cu SWIFT și cu cele ce au urmat, ar trebui să învățăm ceva în ceea ce privește această procedură de adoptare și pentru alte acorduri internaționale pentru a nu ne confrunta tot mereu cu astfel de situație. Însă, cu toată bunăvoința, nu văd altă posibilitate în momentul de față decât de a recomanda plenului un vot uh, negativ pentru a vedea uh, ce anume, ce oferte ulterioare ne vor fi prezentate. Merci. Mulțumesc, Kramer, pentru prezentarea făcută. care este rezultatul unor consultări intense cu coordonatorii și a întâlnirii pe care ai avut-o ieri cu președinția Comisiei Bugetare a Consiliului. Mai mulți colegi doresc să intervină. Eider, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă pentru a mă referi la poziția socialiștilor, care este în concordanță cu cele spuse de domnul Böge. Parlamentul European, grupul de lucru și această comisie au făcut toate eforturile, le-am dat toate ocaziile, am discutat împreună. Consiliul însă nu a dat dovadă de dorința de a ajunge la un acord și de aceea nu văd o altă alternativă pentru Parlament. Putem spune da sau nu și așa cum stau lucrurile, cred că va trebui să spunem nu. Nu pot să spun că poziția Consiliului mă surprinde chiar așa de tare. Însă, ce mă surprinde este că Consiliul a spus nu vom negocia pe cadrul financiar multianual acum, este doar o chestiune de ajustare tehnică și vom negocia pentru următoarele perspective financiare. Ieri am văzut niște exemple destul de grăitoare cu privire la ce s-ar putea în ceea ce privește următoarele perspective. Nu cred că e doar o coincidență sau doar o ajustare tehnică. Propunerea comisiei a fost una de natură foarte tehnică, e adevărat, dar atitudinea Consiliului a fost una foarte grăitoare, aș spune. problema nu este doar ajustarea cadrului financiar, buget, flexibilitate, ci e un simptom al problemelor cu care Uniunea Europeană se confruntă în momentul actual. Consiliul european nu se angajează suficient față de proiectul european. E un subiect pe care cred că trebuie să-l abordăm și în acest caz trebuie să votăm nu și să ne exercităm competențele care ne revin conform tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, domnul Artung, acum. Mulțumesc. Am două comentarii foarte scurte. Domnule comentariu, vreau să mă refer la punctul 4, sub punctul 1, unde se spune că Consiliul nu a făcut nicio încercare de a începe negocieri cu Parlamentul. Din câte știu eu, situația stă exact pe dos. Consiliul a depus un regulament, dar Parlamentul nu a fost de acord cu marja uh, de situații neprevăzute. Întrebarea mea pentru raportor este următoarea având în vedere negocierile bugetare pentru următorul an financiar 2012. Aș vrea să știu ce este mai important, tratatul de la Lisabona sau AII. Evident, există mari diferențe juridice în ceea ce privește uh, procedura de aviz conform, care este procedura în majoritatea instanțelor europene. Mulțumesc! Raportorul vă va răspunde. Pe a doua chestiune există dezbatere între serviciile juridice ale Parlamentului și Comisiei, pe de o parte, și serviciile Consiliului, pe de altă parte, care au poziții tranșant diferite pe această chestiune fundamentală. Raportorul vă va răspunde. Helga Truppel. Ja, ich möchte den Aș vrea să sprijin propunerea făcută de Reimar Böge. Aidar a argumentat în același sens și Reimar a prezentat lucrurile cât se poate de clar, în sensul că este regretabil din punct de vedere politic că la nivelul Consiliului nu există o majoritate favorabilă solicitărilor noastre în ce privește implicarea uh, noastră cât mai curând posibil în negocierile cu Consiliul. Deci, uh, în legătură cu elaborarea următoarei perspective financiare și uh, din păcate, din acest punct de vedere, există probleme pe plan european. Reimer ne-a sugerat bătălia pe care trebuie să o purtăm cu Consiliul eu aș vrea să susțin modul de acțiune sugerat de el și un vot negativ în plen la nevoie. Pentru că noi trebuie să impunem un alt curs politic, nu trebuie să cedăm. Dar trebuie să ne putem baza și noi pe o susținere majoritară. Poziția mea politică este cea exprimată și de Raimar, dar trebuie să ne putem baza pe o majoritate la nivelul Parlamentului pentru ca astfel să devenim mai puternici în această încleștare cu Consiliul. An Jensen. Mulțumesc, domnule președinte. Este dificil să te înscrii într-o asemenea bătălie, dar și grupul meu politic îl susține pe Reimer. Trebuie să încercăm să ne impunem. Trebuie să putem spune și nu. Pentru că nu am avut uh, nici o dezbatere de substanță, nu au existat negocieri timpurii cu Consiliul. Și cred că uh, uh, uh, Reimer nu a avut uh, loc de întors în uh, această încleștare. Din păcate, uh, nu am beneficiat de posibilitatea de implicare și ne dorim ca pentru următorul cadru financiar multianual să beneficiem de mai multă flexibilitate. Nu este un uh, lucru tehnic, pur și simplu. Lipsa de flexibilitate practic uh, face ca Europa să nu poată să acționeze când uh, există situații ca cele în care Rusia a închis robinetul gazelor uh, pentru Bulgaria și nu am putut să susținem Bulgaria imediat. Ar fi fost nevoie de uh, investiții corespunzătoare. Răspunsul a fost că trebuie să elaborăm un program astfel încât peste 50 de ani lucrurile să poată fi mai bine controlate. Noi avem nevoie de uh, reacții flexibile în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Anna. Laszlo Surian din partea grupului PPE. Cred că uh, Trebuie să uh, uh, aflăm ceea ce uh, s-a realizat până în clipa de față, dar din punct de vedere al PPE, trebuie să vă spun, noi îl susținem de pe acum pe raportor. That's it. Asta e tot. You can, you can shut. Mulțumesc pentru această declarație substanțială. Bun. Domnule raportor, ați auzit pe colegii noștri. Cred că toată lumea împărtășește acest punct de vedere decepție, regret că s-a ajuns în situația asta. Au existat uh, negocieri oficiale și oficioase timp de uh, multe luni, uh, tot felul de contacte, dar nu am avut posibilitatea să ne implicăm. <laughs> Este nevoie de doi parteneri ca să danseze tangoul, iar muzica eventual să fie furnizată de către Comisia Europeană. Cred că există un consens pentru propunerea pe care a făcut-o raportorul nostru. Raimer, dorești să intervii din nou? Te rog. Da, sigur cu această muzică pe care ne-o furnizează comisia, din păcate nu poți dansa tango. Aceasta este poate principala problemă. Pentru mine, trebuie să recunosc că a fost un fel de premier să mă prezint în fața plenarei cu un asemenea rezultat. Îmi amintesc că am mai negociat altă dată, Barbara Durkov a fost raportoarea și vorbea despre provocările financiare ale extinderii cu România și Bulgaria și am aflat despre rezultate trei sau patru minute înainte de votul în plenară. Deci eh, și acel exercițiu a fost foarte dificil. Deci, spunând toate acestea, domnule președinte, cred că situația în care ne aflăm în clipa de față este simptomatică. Aș vrea să spun ceva în legătură cu uh, afirmațiile colegului Hartung. Nu au existat negocieri au existat discuții cu președinția belgiană în baza mandatului pe care ni l-a încredințat uh, plenara în cea de-a doua jumătate a anului trecut, dar uh, președinția belgiană nu a putut asigura negocieri, pentru că în cadrul unor negocieri cineva avansează, oferă ceva, celălalt poate să primească sau să respingă. Nu am avut oferte de acest tip. Și să nu uităm că în septembrie anul trecut ne-am aflat într-o situație ciudată. În contextul acestui conflict uh, trebuia să discutăm și despre acordurile interinstituționale pe care le-am încheiat um, bazându-ne pe o acceptanță reciprocă între Comisie, Parlament și Consiliu, că în loc de bani vor exista reforme. Acesta a fost conținutul compromisului din 2010. Iar aceste reforme implicau și o flexibilitate a viziunilor. Dar după aceea, când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și declarația unui stat important, membru al Uniunii Europene, care încerca la un moment dat să impună abaterea de la anumite prevederi ale tratatului, Uh, a trebuit să încercăm să găsim o formulă de a repara, de a petici puțin uh, uh, consensul la care am ajuns anterior, astfel încât să nu acționăm unilateral și articolele 21 până la 23 să nu mai poată fi respectate prin acea decizie a statului membru. Ei bine, ceea ce ni s-a oferit și a fost uh, singura ofertă care ne-a fost făcută, pentru că alte subiecte nici măcar nu au fost abordate de către Consiliu. Deci a fost o reparație parțială în baza unei uh, lecturi uh, într-o anume optică a tratatului de la Lisabona. Deci, repet, ca tare, nu putem spune că au existat negocieri serioase pe marginea întregului pachet. Este limpede că trebuie să facem o diferențiere cum vom proceda de aici înainte cu viitorul cadru financiar multianual, cu deciziile majoritare pentru o procedură bugetară pe mai mulți ani. Pentru că noi spuneam că și Consiliul poate cu o majoritate de voturi să decidă pe marginea bugetului pe un an. Dar până acum practica era practica consensului. În cazul Galileo doar a existat o abatere în care Germania și Spania s-au abținut. Pe de altă parte, Consiliul a spus că aceste situații nu trebuie să se repete, trebuie în continuare să uh, ne bazăm pe consens. În Germania se spune că o cioară nu scoate ochii altei ciori. Ei bine, uh, va trebui uh, ca atare să încercăm să uh, avem consens în ce privește procedura bugetară pentru bugetul anual. Sigur că dacă vor exista situații conflictuale legate de anumite revizuiri, de anumite sume, uh, probabil că uh, va trebui să ne abținem și atunci uh, din nou să ajungem în situații conflictuale și să vedem care din instituții are dreptate. Poate că prin semnalul pe care dorim să-l dăm Consiliului, va trebui să dăm și semnalul vorbiți în sfârșit cu noi. Trebuie să luăm în comun decizii privind cadrul financiar multianual, pentru că dacă nu o veți face, în final Parlamentul va putea să spună nu față de proiectul vostru. Dar trebuie să vedem dacă și la nivelul actualei președinții se va ajunge la progresul pe care îl așteptăm noi încă din decembrie și ca, subiect care este reiterat la conferințele preedinilor în cadrul Parlamentului. Deci, aflându-ne în această situație, sunt recunoscător pentru faptul că majoritatea colegilor au spus că mă vor susține în propunerea mea și poate și Comisia va trebui să devină mai curajoasă în această problemă, în alte probleme care țin de uh, acțiunile de integrare europeană, să nu se uh, limiteze la o lipsă de implicare. Ce, ce, ce mă îngrijorează pe mine este nu că trebuie să spunem nu față de oferta Consiliului acum. Mă îngrijorează că uh, în ciuda progreselor pe care tratatul de la Lisabona uh, le oferă, din păcate, uh, Consiliul încearcă să anihileze parlamentarismul din Europa, să ne împingă în jos este nevoie ca și la nivelul Consiliului să se tragă învățăminte pe plan european, dar și pe plan național. Să se înțeleagă că Uniunea Europeană nu are o șansă decât dacă se bazează pe o activitate democratică. Bien, donc. Mulțumesc. Constat că există consens în ceea ce privește propunerile raportorului nostru, termenul limită pentru amendamente la acest raport este mâine la prânz. Și așa cum ne-a spus domnul raportor, votul pe raport în comisia noastră va avea loc pe 14 până 16 iunie. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Votul în plenară este pentru iulie. cu posibilitatea de a avea un acord înainte de plenară, pentru că e, există un precedent, deci s-ar putea să se uh, ia și acum. Am încheiat 8 și 9 și propun să trecem acum la punctul 4, raportul doamnei Balzani mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget pentru 2012. Francesca, dacă dorești să ne prezint situația. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Deja am avut un prim schimb de păreri cu privire la propunerea de mandat pentru trialog pe 5 martie și în acea întâlnire am prezentat propunerea mea, subliniind două aspecte esențiale. În primul rând, faptul că aș fi vrut să îmbogățesc documentul cu contribuțiile colegilor și să introduc în cadrul acestui mandat partea cea mai sensib- în partea sa cea mai sensibilă, în concluzii, contribuțiile colegilor din această comisie și am subliniat că ceea ce încercam eu să fac în propunerea mea de document era să ofer o bază pentru o lectură mai clară a bugetului, apropo comisiei, având în vedere perspectivele financiare și încercând să subliniez și creșterile și scăderile, reducerile din acest buget. Și la acest prim schimb de păreri aș vrea să mai adaug acum un punct de discuție. Este vorba de a introduce la concluzii elemente care foarte clar vor da o importanță politică specifică acestui mandat pentru trialog. Propunerea pe care aș vrea să o vă fac astăzi și cu care aș vrea să-mi spuneți dacă sunteți de acord este următoarea. Bugetul nostru este unul mare, este un buget care Uh, în care este dificil să se introducă argumente politice care să fie vizibile, fiindcă e un buget de foarte, foarte mari dimensiuni. Am stabilit în primul act votat în plenară prioritățile pentru 2012, concentrându-ne pe strategia UE 2020 și gândindu-ne la un buget care să fie un prim pas către îndeplinirea obiectivelor acestei strategii și axând atenția noastră în cadrul acestei strategii pe uh, ocupare și creștere economică. Ce aș vrea să fac în acest mandat pentru trialog? Aș vrea să utilizez acest mandat ca un instrument de lucru în următorii luni, în următoarele luni traducând în linii bugetare concrete, mă gândesc la două sau trei linii, aceste priorități, strategia 2020, ocupare și creștere economică, pentru a imprima bugetului o direcție clară, o evidențiere clară a efortului nostru, o mai mare transparență și o bună utilizare a plusvalorii europene, care, cred eu, poate să devină un factor determinant atunci când se elaborează bugetul în efortul de a corela resursele cu proiectele și obiectivele specifice. Trebuie să evităm în aceste momente de criză ca dispersarea resurselor să ne facă acțiunile mai puțin uh, uh tranșante. Prin urmare, Europa 2020 este piatra de temelie a bugetului, ocupare, creștere economică la fel și cred că ar fi util să facem un pas înainte și să identificăm două, trei linii bugetare pe care să ne concentrăm eforturile pentru a traduce concret uh, aceste priorități în următorul buget. Și asta, după părerea mea, ar putea să fie o primă cheie de lectură uh, în cazul mandatului. Dar, în această etapă, este necesar să se mențină și mandatul suficient de flexibil, fiindcă dacă avem un mandat prea inflexibil, prea uh, constrângător, s-ar putea că în faza de negocieri impactul să fie unul negativ. Deci cred că ar trebui să începem să ne gândim la ceea ce dorim să obținem, care vrem să fie amprenta noastră specifică asupra priorităților pe care le-am indicat pentru bugetul 2012, lăsând însă flexibilitatea în această fază de negocieri, fiindcă e nevoie uh, de o astfel de flexibilitate pentru ca negocierile să ajungă la un bun sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei raportor! Gianni Lavia Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc colegei Balzani pentru cele făcute până în prezent și pentru acest document de bază pe care ni l-a prezentat pentru mandatul pentru trialog. Pentru a defini mai bine poziția Parlamentului. Mesajul pe care trebuie să îl transmitem cu convingere este că acest buget, chiar și având în vedere marile diferențe care îl caracterizează față de bugetele naționale, este adevăratul instrument care poate permite întregii Europe să iasă din criză și să devină fără îndoială mai puternică. Evident, calea de urmat formulată în această propunere și în prioritățile indicate Parlamentului se bazează pe strategia 2020, care este în centrul bugetului 2012 pentru a realiza creșterea inteligentă, durabilă și inclusivă. Sunt de acord cu raportoarea care subliniază rolul esențial al dialogului cu comisiile specializate pentru a identifica prioritățile Parlamentului European. Însă cred că, având în vedere situația de criză prin care trecem și responsabilitatea unui buget care să-și poată realiza obiectivele, dar și nevoia de a fi auster, va trebui să identificăm o serie de priorități negative pentru a putea distribui mai bine puținele resurse de care dispunem. Este un exercițiu fără îndoială dificil, dar unul care implică responsabilitate și trebuie să facem referire la contextul global. Nu e momentul să cerem um, creșteri nediscriminatoriu, ci este important să ne concentrăm resursele pe acele măsuri și politici strategice care să asigure creșterea Europei și care să fie prioritatea acțiunilor europene caracterizate de o adevărată plusvaloare europeană. Tocmai această plus valoare este conceptul pe care trebuie să insistăm, mai ales atunci când relaționăm cu opinia publică. Trebuie să explicăm clar și cu determinare cetățenilor europeni că o creștere responsabilă și strategică a resurselor din bugetul european nu înseamnă că se risipesc banii, ci înseamnă oferirea de posibilități concrete de creștere, de investiții, de inovare și de ocupare a forței de muncă. Acest lucru este cu atât mai adevărat dacă ne ne gândim că există state membre care planifică creșterea bugetelor naționale peste cel creșterea propusă de Comisie pentru bugetul european. Și lucrul acesta trebuie luat în considerare. Aș vrea să mulțumesc încă o dată doamnei Balzani pentru această deschidere pe care a dat-o pentru definirea prin intermediul uh, amendamentelor a creării mandatului final pentru trialog din partea diferitelor comisii și îmi permit să subliniez încă o serie de aspecte. În primul rând, în ceea ce privește raportul, vreau să subliniez importanța unui puternic sprijin acordat IMM-urilor și angajării tinerilor ca acțiune cheie pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei UE 2020, așa cum aș sublinia și dimensiunea parlamentară a semestrului european cu o implicare hotărătoare a Parlamentului European și a parlamentelor naționale pentru dezvoltarea naturii democratice și transparente a guvernanței economice europene. De asemenea, mi se pare evident că în partea finală a mandatului trebuie să subliniem o serie de aspecte și, în primul rând, îmi permit să subliniez verificarea implicațiilor exacte ale bugetului în strategia 2020, importanța unui nivel ridicat de plăți pentru a asigura o realizare eficientă a politicilor europene, marja limitată a proiectului preliminar de buget din 2012, așa cum a fost el formulat de comisie și uh, evoluțiile ulterioare. Și, de asemenea, vreau să subliniez uh, atenția în cadrul bilanțului care trebuie acordată politicilor de imigrare și integrare europeană, mai ales având în vedere ultimele evoluții în contextul internațional și în zona Mării Mediterane. Mai există alte teme care, după părerea mea, trebuie să fie menționate în mandatul pentru trialog. Mă refer la subiecte care nu au strânsă legătură cu bugetul, dar pentru care, în discuțiile cu Consiliul și Comisia, va trebui să fie abordate atunci când au loc negocierile pentru bugetul 2012, finanțarea proiectului ITER, pachetul de la Lisabona, bugetul uh, pentru Fondul Solidaritatea pentru 2011, așa cum am vorbit foarte pe larg el în comisie, sau cel referitor la surplus, pe cum și alte teme care ar, ar putea să intervină în discuție în următoarele luni și care pot să se dovedească importante și pentru Parlament și pentru întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate colegi. Domnul Tom! Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să spun că este un raport eh, înfricoșător. Vom face amendamentele corespunzătoare. O creștere a bugetului pentru 2012 este neavenită. Trebuie și noi să, facă, să facem economii. Vă pot da un exemplu din țara mea. Cu eforturi susținute am reușit să economisim 8 miliarde anul acesta și majoritatea acestor bani se transferă acum Greciei, Portugalii și Irlanda și cred că statele membre ar trebui să se gândească la acest lucru, pentru că pur și simplu nu se poate așa. Merci, mon cher coleg. Mulțumesc, stimate coleg Helga Tripe. Yeah, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. La reuniunea anterioară, atunci când am discutat mandatul pentru trialog, spuneam deja că în mare susținem uh, propunerea Francescăi și considerăm că bugetul UE, ținând cont de provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și implementarea strategiei 2020 trebuie să beneficieze de finanțare corespunzătoare. De aceea, în linii mari, susținem abordarea francescăi, dar, pe de altă parte, este foarte important un aspect pentru noi. Noi credem că este nevoie de anumite transferuri în interiorul bugetului și anume să facem anumite economii acolo unde investițiile nu sunt uh, uh, suficient de fiabile pentru viitor sau ecologice. Și de aceea această abordare din această perspectivă nu este uh, suficientă, ci este mai degrabă tradițională și și în ceea ce privește agricultura este o abordare tradițională aici. Considerăm că s-ar putea face anumite economii și s-ar putea investi bani în alte domenii care ar putea fi în beneficiul cetățenilor europeni. Pe de altă parte, un aspect care nu ne satisface este partea pro energie nucleară din acest raport, însă aici colega mea va lua cuvântul. Pe de altă parte, aș dori să susținem mai mult energiile regenerabile și să spunem mai clar la ce anume ne referim prin transformare spre economie cu emisii reduse de carbon, atunci când vorbim și în contextul agriculturii și a fondurilor structurale. Pe de altă parte, problema uh, refugiaților și aceasta trebuie clarificată, pentru că până în momentul de față nu cred că am găsit abordarea corespunzătoare vis-a-vis de evenimentele din țările arabe pentru a susține consolidarea democrației din statele arabe și zona mediteraneană. În acest sens, vom înainta câteva amendamente pentru a avea o abordare mai clară de economisire pe de o parte și responsabilitățile UE și investiții viitoare pe de altă parte. Mulțumesc. Donc, je Mulțumesc, Helga. Înțeleg că aceste comentarii făcute de Helga vor fi completate de către Isabel da, să fie chiar o completare esențială, da? în legătură cu misiunea Comisiei pentru Bugete la Călăraș, pentru evaluarea problemele legate de costuri suplimentare pentru ITER, s-a alcătuit un raport al acestei vizite în care majoritatea uh, s-a pronunțat uh, favorabil pentru aceste necesități, dar au existat și observații critice în legătură cu uh, anumite elemente. Uh, care ne preocupă și în cadrul trilogului. Activitatea uh, a fost demarată, dar uh, testul de stres ar trebui să fie efectuat abia în decembrie 2012. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea întâmpla să mai apară și alte costuri suplimentare fără ca testul de stres să existe până în acel moment. Iar explicațiile în legătură cu costurile suplimentare, de asemenea, nu au fost în totalitate convingătoare. Deci, în cadrul trilogului vom fi urmări foarte atent această problematică în ce privește proiectul ITER, și uh, toate grupurile politice au cerut să existe un follow-up anual efectuat uh, la cererea Parlamentului în ce privește uh, creșterea costurilor și în cadrul trilogului va trebui să urmărim aceste cifre am făcut o vizită la fața locului, acum așteptăm aceste cifre. Va trebui să fim vigilenți în legătură cu presiunea pe care o exercităm noi în legătură cu proiectul ITER. Trebuie să uh, exercităm o monitorizare bugetară față de un proiect care uh, amenință să coste foarte, foarte mult. Mulțumesc, Isabel. Nu ai fost prezentă ieri după amiază. Am vorbit mult despre proiectul ITER în urma vizitei efectuate la Călăraș. Iar în ce privește uh, proiectul Remar uh, Böge, și uh, perspectiva financiară furnizată de către Comisia Europeană pentru proiectul ITER. Am vorbit ieri seară și nu ne-am pus de acord în ce privește ordinea de zi a trilogului, dar ă, este clar că ă, dorim ca în privința ITER să fim tot timpul la curent pentru a putea să ă, ne exprimăm punctul de vedere. Salvator Gariga a cerut cuvântul pentru că din partea grupului PPE, Laslo Surian se pare că nu dorește să intervină. De mi grupo ya sido expresada. Mulțumesc, domnule președinte. Opinia grupului nostru a fost exprimată deja de raportorul din umbră. Nu pot decât să susțin uh, cele spuse de dânsul și pot să adaug că suntem de acord cu linile generale amintite de doamna raportoare Balzani. Aș dori să se adaugă ceva în legătură cu reuniunea de săptămâna trecută de la Strasburg, unde au participat comisarul Lewandowski și uh, domnul Barroso, când am vorbit de aceleași principii generale pentru bugetul 2012 în lumina problemelor uh, preconizate. Deși avem o strategie, sau chiar dacă am elabora o strategie coerentă vis-a-vis -vis de aceste principii generale, până la urmă problemă vor constitui tot plățile anume o problemă serioasă, pentru că bugetul anului 2012 va conține un uh, volum ridicat de credite de angajament pentru fondurile structurale, iar în statele membre, simultan, s-a frânat foarte mult uh, punerea în aplicare a acestor fonduri, în, ceea ce, în special în ceea ce privește cofinanțarea prin bugetele naționale. Pe de altă parte, vor intra foarte multe credite de plată. Acum, dacă Consiliul se va comporta mult mai restrictiv, vom, ne vom confrunta cu o problemă. Poate încă nu este momentul de a formula de pe acum o strategie în acest sens, însă trebuie să reflectăm la posibile alternative și anume ca excedentul din execuția bugetară să nu mai fie transmisă înapoi statelor membre. Noi ni s-a părut o opțiune interesantă și nu ar trebui să uităm acest lucru atunci când uh, intrăm în trialog și ar trebui poate să ne gândim mai departe de luna septembrie. Derek Bogan. Uh, thank you, Chair. Could I uh, also thank uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Palțani pentru eforturile făcute în redactarea acestui raport. și în sensul identificării unor priorități cheie pe care ar trebui să le susținem și care ar trebui să susține strategia de creștere și dezvoltare și ocupare a Uniunii Europene și ar trebui de asemenea să uh, susțină și bugetul pentru acțiune externă. În orice caz, uh, trebuie să vedem care vor fi creșterele pe liniile bugetare, în special pentru plăți. Eu sunt sigur că statele membre vor uh, pleda în favoarea unei înghețări și majoritatea nu vor fi de acord să depășească uh, inflația la nivel european de 2,7%, ceea ce se situează oarecum sub cei 2,9% cu, pe care îi convenisem pentru acest buget. Marea întrebare este cum anume vom reacționa față de astfel de poziția Consiliului și aici trebuie totuși să fim prudenți atunci când ne vom confrunta cu o propunere de uh, tăieri masive la nivelul tuturor liniilor bugetare. Eu cred că trebuie să analizăm prioritățile și să luptăm pentru prioritățile noastre și în ceea ce privește fondurile structurale, Comisia propune o creștere pe 2012 care este absolut minimă, deci aici nu trebuie să acceptăm uh, niciun fel de tăiere, trebuie să ne implicăm pentru infrastructură, dar și pentru cercetare și dezvoltare. Cred că acestea sunt prioritățile. Cred că dacă Consiliul va sugera astfel de tăieri pe aceste linii sau uh, tăieri pe ansamblu, trebuie să avem o strategie corespunzătoare pentru a putea susține în continuare investițiile în acest domeniu. Da. Uh, Mulțumesc. domnule președinte. Cred că negocierile pe marginea bugetului de anul viitor vor fi foarte dificile în lumina reducerilor bugetare din majoritatea statelor membre. Atunci când domnul Lewandowski ne-a prezentat bugetul său, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, mie mi s-a părut că una dintre cele mai importante cifre pe care le-a menționat a fost uh, faptul că creșterea bugetelor naționale în ultimii uh, 10 ani a fost de 67%, pe când uh, la nivel european această creștere nu a fost la fel de uh, semnificativă. Așadar, uh, reproșul că nu am ști cum să gestionăm fondurile este neavenit. Nu trebuie să uităm că avem angajamente pe care nu am fost în măsură să le onorăm și totuși propunem o creștere a angajamentelor de 3,7%. Cum putem să apărăm această uh, abordare. Cred că pentru opinia publică ar fi bine ca această cifră să se situeze la zero. Și dacă va apărea nevoia în cursul anului, vom putea veni cu proiecte rectificative. Însă nu se poate să semnăm un contract de lucrări de construcție, de exemplu, iar la, în cursul anului să spunem că nu avem fondurile necesare. Trebuie să ne onorăm angajamentele și aceasta va fi provocarea majoră. Va trebui să știm care sunt plățile efective. Știm că anul acesta avem un surplus la plăți de 4,5% și trebuie să ținem cont de aceste aspecte atunci când ne formulăm opinia pe marginea noului buget. Mulțumesc! Yeah. Mulțumesc foarte mult! câteva observații din punctul meu de vedere. Pentru a mă referi la ceea ce a spus Ian Mulder. Punctul de vedere pe care le evocă este cel pe care l-am uh, exprimat anul trecut. Adică acceptăm ideea că cheltuielile de angajament crește cu 0,2-0,3, iar dezbaterea politică s-a concentrat pe creditele de plăți. E bine, exact în spiritul uh, viziunii exprimate de Ian Mulder, timp de un an, în toate ocaziile, insistat asupra unei uh, dezbateri politice privind uh, creditele de angajament. Oricum, uh, va trebui să efectuăm plățile, dar pentru politicieni angajamentele sunt importante. Deci acest mesaj nu a fost uh, perceput în celelalte instituții. Ori trebuie să fie în interesul șefilor noștri de guverne să se concentreze, așa cum s-a întâmplat și asupra creditelor de angajament. Au existat prim-ministri în anii trecuți care uh, în ce privește bugetul european uh, ar fi uh, s-ar fi situat într-o poziție mai fericită chiar față de proprii electori dacă ar fi spus că pe plan european creșterea va fi de 0,2%. Deci că această creștere a bugetului european uh, nu va depăși în niciun caz 2,9%. E bine, n-au făcut-o. Și în clipa de față ne aflăm în această situație în ce privește creditele de plăți, chiar o situație agravată, pentru că din punct de vedere juridic suntem obligați să creștem creditele de plată. Pentru 2011 s-au dat ieri o serie de exemple și de asemenea și pentru 2012, pentru că angajamentele au fost făcute în 2010, vor fi făcute în 2011 și care vor forța o creștere a creditelor de plăți. Deci, am evocat această problemă și la anteriorul trilog. Am încercat să mă exprim cât mai clar posibil, cât mai amabil posibil, dar și cât mai ferm posibil asupra acestui punct de vedere. Dar nu am avut niciun fel de reacție nici din partea Comisiei, nici din partea Consiliului, nici din altă parte. Deci, la următorul trilog voi reveni. Ian Mulder are perfect dreptate. Dacă dorim să administrăm bine bugetul european, nu trebuie să ne facem că vom accepta o reducere a creditelor de plată. Pentru că dacă vrem cu adevărat să realizăm acest lucru, atunci trebuie să administrăm înțelept creditele de angajament. Deci, trebuie să știm care vor fi liniile bugetare care vor necesita o creștere a creditelor de angajament. După aceea trebuie să plătești, pentru că altfel te afli într-o situație în care uh, mai există resturi de lichidat. Deci, mijloacele financiare insuficiente în bugetul european uh, Um, s-ar putea să crească prin situația din Islanda și nu din cauza vulcanului, ci din cauza situației băncilor din Islanda, situația pasivelor acestor uh, bănci și al sectoare economice din această țară și din Marea Britanie. Dar uh, doresc să mă refer și la o altă observație Doresc să amintesc colegilor că ultimele reuniuni la nivelul Coreper și Ecofin au arătat că există opinii divizate profund în ce privește bugetul pentru 2012 la nivelul Consiliului și că în clipa de față ne aflăm într-o situație de scindare și într-o politică dezagreabilă între eh, contribuitorii neți și beneficiarii neți. Deci, Consiliul este divizat. Și în anii trecuți, Consiliul inițial uh, a avut poziții diferite în interiorul său, iar în lectura formală pentru bugetul 2011 Până la urmă s-a ajuns la o adoptare printr-o majoritate calificată. Ei, în clipa de față, însă, se pare că scindarea este de tip 50-50 pentru cele două puncte de vedere îmbrățișate, ceea ce este o politică periculoasă pentru Uniunea Europeană, care produce o divizare între țările bogate și țările sărace. Deci este un argument suplimentar pentru a insista asupra necesității de a reveni la resursele proprii. Să ieșim din această situație care, din punct de vedere politic, nu este acceptabilă și care face ca o anumită țară europeană să înceapă să privească cu dispreț alte țări europene. Insist asupra acestui element, pentru că trebuie să înțelegem bine în ce context politic ne aflăm, care este starea de spirit în interiorul principalului nostru interlocutor, care este Consiliul. Deci, ă, în cazul triglogului pe care îl pregătim prin dezbaterile noastre de astăzi, ă, și care va avea loc pe 11 iulie, vom ă, apăra această poziție. Deci pentru a pregăti trilogul și dezbaterile bugetare pe marginea bugetului pentru 2012. Uh, am invitat delegația uh, Comisiei pentru Bugete la Varșovia și uh, joi seara și vineri raportoarea noastră Francesca Balzani de asemenea, Sidonia și cu mine, împreună cu colaboratorii, ne vom deplasa uh, spre Varșovia pentru a ne întâlni cu reprezentanța Seimului uh, și a Senatului din Polonia, și de asemenea să ne întâlnim cu uh, ministrul finanțelor și ministrul adjunct, domnul Dominic. Deci voi profita de această ocazie joi după amiază și o invit și, pe, și o informez și pe Iuta Haug, voi vizita agenția Frontex pentru a vedea în contextul actual care este situația lor, care sunt problemele agenției Frontex și bineînțeles că îi voi Uh, povesti Iutei, care este coordonatoarea noastră despre această situație. Doamnă raportoare, doriți să trageți concluziile acestui schimb de vederi. Grație. Mulțumesc. Sunt mulțumită pentru că am reușit să mă bucur de sprijin cu privire la propunerea mea de a concentra resursele pe anumite linii bugetare specifice care apoi să reflecte în mod concret prioritățile indicate pentru bugetul 2012. Un efort care este foarte util, așa cum am spus de multe ori, în aceste momente dificile de unde sunt nevoie reduceri dar a apărut și subiectul priorităților negative. Eu sper că colegii care, în mod normal, continue să promoveze acest subiect, care trebuie să se reflecte în propunerea noastră de buget. Deci sper că acești colegi vor reuși să dea și o dimensiune concretă acestei idei, fiindcă nu trebuie să rămână o noțiune goală, ci o propunere, o cifră. Dacă nu, uh, Eh, s-ar putea să ne facă să spunem liniștiți, nu există priorități care să fie refuzate în acest buget. Sunt în totalitate de acord cu cele spuse de domnul Lamasur cu privire la nevoia de a fi foarte atenți la angajamente, la creditele de angajament înainte de creditele de plăți, fiindcă alegerile noastre strategice, politice, viitorul bugetului și a strategiei 2020 nu poate să fie decât un viitor care se construiește pe bază de angajamente și fără îndoială eh, efortul de a da o dimensiune politică bugetului se face în această direcție. Plățile sunt de asemenea importante importante, dar au legătură mai degrabă cu credibilitatea, veridicitatea bugetului cu faptul că acesta trebuie să fie un instrument care să poată răspunde nevoilor și angajamentelor din anii anteriori. Deci sunt subiecte care trebuie să rămână conexe. Angajamentele pentru viitor, uh, UE 2020, ocupare, creștere și plăți pentru un buget serios, credibil. Și mă gândesc la rubrica 1B în special aici. Apoi, mai există două subiecte importante care au fost menționate aici. Excedentele bugetare, finanțarea ITER Cred că prioritățile negative, excedentele bugetare și finanțarea programelor încă deschise sunt aspecte foarte importante și în acest mandat trebuie să fie introdusă eh, toate aceste aspecte, mai ales în faza de negociere. Deci trebuie să le introducem, să fim hotărâți în acest sens și mă refer mai ales la utilizarea excedentelor din anii anteriori, fiindcă, ca și prioritățile negative, trebuie să nu rămână doar o clauză teoretică, politică. Cred că trebuie să facem un efort pentru a transmite mesajul că suntem hotărâți ca acesta să fie un prim pas esențial în așteptarea resurselor proprii. Apoi, după cum am mai spus, dar cred că e un lucru care trebuie subliniat și trebuie introdus ca mesaj în mandatul pentru trialog. Nimeni nu vrea o creștere matematică a bugetului. Ne opunem uh, oricăror modificări uh, matematice, fie ele creșteri sau scăderi. Bugetul este un act strategic și trebuie să aibă capacitatea de a exprima voința Uniunii Europene de a diferenția între subiecte specifice, între linii bugetare specifice și programe. Prin urmare, cred că este adecvat să evităm să introducem în mandatul pentru dialog orice menționare a dorinței noastre de a creșterea bugetului fiindcă, așa cum am spus de multe ori, ce vrem să avem este instrumente pentru a asigura coerența cu politicile promovate de Parlament și de Uniune, strategia 2020 așa mai departe, nu resurse crescute de dragul creșterii resurselor. Mulțumesc! Bun, Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, spune domnul președinte. Vă reamintesc că în ceea ce privește proiectul dumneavoastră de raport, termenul limită pentru amendamente este astăzi, la prânz, la ora 12. Cei care doresc să depună amendamente mai au puțin sub două ore la dispoziție pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc! Este remarcabil faptul că respectăm uh, agenda și timpul alocat. Trecem acum la punctul 20, unde vom vorbi despre politica imobiliară. Până la ora 11 putem aborda aceste subiecte, fiindcă apoi încep voturile. Monica, dacă înțeleg bine, are trei dosare pe care vrea să ni le prezinte. Și îi propun să le prezinte pe toate trei împreună și vom avea o discuție în comun. Monica, ai cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, într-adevăr este vorba de trei dosare și o informație suplimentară cu privire la o clădire mai mică. Primul dosar se referă la Eurojust. Îmi scuze, trebuie mai închid. Să-mi închid telefonul mobil. Așadar, primul dosar Eurojust la Haga. Eurojust a fost creat în 2002 și este operativ agenția aceasta din 2003. În momentul de față, a angajații lucrează în două clădiri, ceea ce este puțin dificil, doar aceste, aceste clădiri se află la o distanță de 350 de metri. Sunt în aceeași clădire cu organizația UN a Curții Internaționale penale, care va părăsi însă clădirea, clădirea de față în care se află Eurojust uh, este închiriată până în 2015, de atunci încolo vor trebui să-și găsească altă locație. În momentul de față, 273 de angajați, preconizată creștere la 411 până în 2020, datorită dezvoltării uh, viitoare preconizate. În numele Parlamentului European aș dori să mulțumesc uh, statului gazdă, țările de jos, pentru faptul că au uh, făcut eforturile necesare pentru a crea condiții corespunzătoare pentru Eurojust. Până în momentul de față avem o suprafață brută de 15.000 de metri pătrați. În viitor uh, va fi vorba de 18.000 de metri pătrați într-o singură clădire. Cheltuielile cu chirile vor rămâne să stabile, ceea ce datorăm țărilor de jos care s-au angajat în acest sens și au pus la dispoziție o clădire pe așa numită World Forum Area terenul aparține țărilor de jos, să va rămâne și în proprietatea țărilor de jos, țările de jos construiesc și clădirea. În acea zonă ă, se dorește punerea la dispoziție de spații pentru toate agențiile internaționale, 2,5 milioane ar fi costurile cu chiriile, inclusiv pentru parcări, așadar 139 de euro pe metru pătrat, în comparație cu prețul pieței, care este undeva la 170-175 de euro pe metru pătrat. Așadar, nu ne putem plânge, sunt prețuri rezonabile. Cum vă spuneam, uh, suprafața va fi de 18.000 268 de locuri de pire ar fi și în uh, imediata apropiere a Europol și cele două instituții ar putea să-și consolideze cooperarea. Așadar, din punct de vedere al localizării și al locației, uh, este în regulă costuri uh, de 18,4 milioane pentru dotările inițiale, inclusiv pentru securitate și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, am pus la dispoziție documentele necesare tuturor raportorilor din umbră și cred că nu este nevoie de un aviz. Din partea noastră, eu cred că Eurojust a făcut treabă foarte bună și nu ne rămâne decât să le urăm uh, un, uh, o relocare uh, de succes la începutul anului 2016. Mulțumesc. Dorește cineva să facă observații? Domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni, skutočne tie podklady... Domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru documentele pe care le-am primit, care au fost uh, foarte cuprinzătoare, multe informații. Sunt de acord cu faptul că țara Gasta a oferit uh, condiții foarte bune în sensul menținerii costurilor, chiar dacă suprafața crește și eficiența clădirilor uh, este de asemenea ridicată, de aceea putem fi de acord. Alte remarci, spune președintele? Atunci urmăm propunerea raportoarei noastre. V-ați referit la articolul 663 pentru avizul conform. În legătură cu acest dosar, deci, Monica. Beim zweiten Thema ist es ein bisschen... La cea de-a doua temă, situația este puțin mai complicată, însă nu foarte mult. Este vorba de EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente, care se află la Londra. Aici situația nu este la fel de bună ca în Olanda, pentru că nu beneficiem de susținerea țării gazdă. În momentul de față, Agenția ocupă circa 20.000 de metri pătrați în trei uh, clădiri alăturate, ceea ce este oarecum dificil pentru că, sigur, aceste clădiri au fost închiriate pe rând și nu satisfac, de fapt, uh, necesitățile EMA. În 2010, de exemplu, au avut circa 51.000 de vizitatori și pentru acest lucru birourile și spațiile sunt insuficiente. 13,8 metri pătrați pe persoană revine din spațiu total, mult mai puțin decât uh, beneficiem noi aici la Bruxelles. Așadar, agenția se descurcă și cu spații mai uh, reduse și folosește și uh, birouri open space. Problema este că în 2014 expiră contractele de închiriere și se confruntă cu uh, întrebarea dacă se prelungesc aceste contracte sau uh, se alege altă opțiune datorită unor considerente care țin de eficiența energetică și de modul de colaborare datorită repartizării pe trei clădiri. Dacă s-ar opta pentru o mutare, ar apărea costuri pentru refacerea și readucerea la starea inițială a clădirii, estimatele circa 16 milioane, iar în 2014 se va intra în negocieri cu actualii proprietari în acest sens. Costurile anuale se cifrează în momentul de față la 15,9 milioane. E vorba de chirii, întreținere și costuri curente. Spațiul la dispoziție este mai mic decât uh, cel uh, preconizat în a fi necesar în viitor. În momentul de față avem de a face cu circa 900 de persoane. Este preconizat însă o creștere de personal uh, care nu ar mai avea loc în actualele clădiri. EMA este o agenție de care avem nevoie în prezent, dar și pe viitor, așadar nu se pune întrebarea de problema desfințării acesteia, pentru că pe baza noilor directive volumul sau de lucru va crește. Proiectul uh, imobiliar este unul nou Suprafața totală este preconizată la circa 78 de mii de metri pătrați și dacă agenția va crește pe viitor, se vor putea închiria și alte etaje pentru a dispune de suprafețe suplimentare. Avantajul ar fi ca noua clădire să corespundă necesităților concrete ale EMA. Există un angajament în acest sens al constructorului. Perioada de închiriere planificată este de 25 de ani. Aici însă avem o problemă și de aceea și întrebarea mea, pentru că uh, costurile sunt foarte, foarte mari. Și am întrebat de ce trebuie să fie în centrul Londrei de ce nu se pot duce la periferie. Am aflat că nu se poate pentru că Consiliul a specificat clar zona. Pentru că nu este vorba de zona metropolitană a Londrei, ci Londra propriu-zisă. Deci centrul Londrei. Și asta vă dați seama că este o problemă și de aceea EMA nu are nici Emei nu-i se poate reproșa că a trebuit să-și caute o clădire în acea zonă, pentru că, sigur, cifrele sunt foarte ridicate, însă, datorită deciziei Consiliului, nu avem alte alternative. Așadar, suntem ținuți în baza acestei decizii a Consiliului, care poate nu e rezonabilă, dar asta este și nu mai poate fi modificată. Lucrurile de construcție ar începe în uh, iunie 2012, urmând a fi finalizate până în 2014. Nu agenția suportă costurile de construcție, ci acestea ar fi preluate de către constructori, urmând a fi rambursate prin chirie. vă spuneam că costurile, uh, închirierea ar fi pe 25 de ani, costurile totale pe gestiune și administrare ar fi undeva la 517 milioane. Însă locația, vă spuneam, este cea care este, iar uh, guvernul uh, britanic a fost uh, oarecum reținut în a ne în a da dovadă de generozitate. Transferul sau relocare este prevăzută în 2014 în decurs a trei luni. Nu a fost negociată și o clauză de uh, anulare a contractului pentru că acest lucru ar uh, fi dus la o creștere masivă a prețului chiriei, însă ținând cont de faptul că agenția va funcționa cu siguranță în continuare, am considerat că nu este nevoie de această clauză. Există o perioadă de 5 ani, de 60 de luni, unde nu se plătește chirie, dar se plătesc costurile pentru dotări a avut loc o licitație restrânsă și de aici și chestiune pentru care m-am hotărât să dau un aviz în acest sens, pentru că s-au întocmit uh, contracte de consultanță, este vorba de 27 de milioane din care 12,2 milioane costuri pentru consultanță, ceea ce mi s-a părut uh, supradimensionat. Justificarea a fost că în, în Londra nu a existat un sprijin din partea guvernului ca în alte părți. Iar, iar agenția a avut uh, nevoie de consultanță arhitecturală S-a încheiat un contract cadru cu Allen Overy, o firmă renumită în domeniu, pentru o perioadă de patru <clears throat> ani. Există și un alt contract uh, în valoare de 4 milioane. Întrebând uh, și alți specialiști în domeniu cu privire la valoarea potențială a unor astfel de contracte de consultanță. Răspunsurile primite au fost că valoarea acestora nu s-ar putea cifra la 12,2 milioane și de aceea avizul meu în care spun că aceste costuri pentru contractele cadru sunt excesive și că ar trebui reduse. Cu surprindere constat că Consiliul aprobă astfel de proiecte fără doar și poate și de aceea nu vom mai accepta critici în alte domenii. Firmele cu care s-au încheiat contractele sunt uh, renumite și corespunzătoare, însă volumul este prea ridicat. Costurile cu dotările de 17 uh, milioane se cifrează în total atunci la 51, care cel vor fi suportate de către uh, proprietari și vor fi compensate cu această perioadă în care nu se va plăti chiria. Încă o dată, proiectul este foarte scump, însă nu este vina agenției, este la prețul comparabil din acea regiune. Nu este vorba de prețuri mai ridicate, e vorba de prețul pieței de acolo. Însă, în al doilea rând, ținând cont de numărul de personal de peste 1000 și dat fiind faptul că sunt prevăzute doar două locuri de parcare, deci două locuri pentru două mașini. Da? Asta mi se pare o imensă provocare. S-a spus însă că există o legătură bună cu metroul și că nu s-a putut, uh, nu se poate merge în subteran din cauza nivelului apelor subterane, însă ar exista locuri de parcare în clădirile învecinate. Însă, totuși, există și persoane care nu pot folosi mijloacele de transport în comun datorită faptului că au anumite, un anume handicap sau alte motive și de aceea totuși ar trebui să existe posibilitatea de a parca o mașină în clădirea respectivă. Și dat fiind faptul că condițiile nu au fost stabilite definitiv, menționez uh, în uh, avizul meu că dacă ar apărea creșteri majore de costuri, Comisia de Buget trebuie notificată în prealabil. Adică, dacă ceea ce ni s-a prezentat în momentul de față ca negocieri prealabile nu se adeverește în practică, ar urma să fim uh, notificați și să ni se solicite încă o dată acordul. Așadar, în principiu, sunt pentru acest proiect uh, cu condiționările pe care le-am amintit, deși această clădire ne costă foarte, foarte mult în baza deciziei Consiliului. Mulțumesc, Monica, pentru această prezentare foarte completă a unui proiect care eh, chiar eh, ne provoacă la o serie de observații. În ce privește clădirea pentru Eurojust și EMA, Monica propune să avem un aviz în care să insistăm asupra elementelor pe care ea le-a indicat. Domnul Bocros a cerut cuvântul. Thank you very much. This is a... Mulțumesc foarte mult. Este un exemplu foarte bun uh, pentru modul în care un proiect trebuie să fie elaborat cu uh, multă seriozitate. Pentru că nu cred că agenția EMA ar fi trebuit să fie situată într-unul din cele mai scumpe locuri din Londra. De asemenea, exist, nu există justificare pentru încheierea unui contract pe o durată de 25 de ani fără să existe vreo clauză de reziliere a contractului, pentru că nu ă, știm ă, cum vor evolua lucrurile. Deci justificările legate inclusiv de costurile contractelor de consultanță mi se par șubrede. Deci eu cred că este un bun exemplu pentru cum să nu se acționeze. Mulțumesc foarte mult, Vladimir Manca. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că am cerut timp de mulți ani să fie elaborată o strategie pentru problematica clădirilor, pe termen lung, pe termen scurt și ne-am uh, gândit de multe ori că uh, ar fi bine ca nu toate clădirile să se situeze în centrul orașelor unde costurile sunt, de chiriile sunt mult mai piperate, că pot fi situate și uh, la periferie. De pildă, uh, exemplul Eurojust din țările de jos uh, sunt un exemplu fericit, de asemenea în Letonia. Pentru că, într-un fel, prețurile noastre de piață sunt comparabile și în cele două exemple menționate mi se pare că prețurile sunt corecte. Dar uh, mesajul nostru către Consiliu trebuie să fie că nu împărtășim punctul lor de vedere privind clădirile. Mulțumesc foarte mult, domnul Vogan. Mulțumesc, domnule președinte din păcate, în anumite situații, țările gazdă nu au susținut neapărat proiectele noastre. Exemplul din Marea Britanie este uh, bun de dat în acest context. Deci nu am înțeles într-adevăr de ce Consiliul a decis uh, să opteze pentru uh, localizarea agenției într-una din uh, zonele cele mai scumpe, din, uh, într-unul din cele mai scumpe orașe din Europa. Deci eu cred că acest lucru trebuie să figureze în avizul nostru între Există în afara Londrei locuri uh, mult mai ieftine. De asemenea, în ce privește contractul de consultanță, mi se pare că sunt costuri foarte ridicate. Deci, pe viitor, poate Consiliul va ține seama de o parte din observațiile pe care le facem noi. Mulțumesc, domnul Tong. Mulțumesc, domnule președinte. Și și eu doresc să o felicit pe raportoare pentru uh, textul redactat. Cel mai bine ar fi ca agențiile acestea să nu existe, dar dacă tot trebuie să existe, atunci uh, în ce privește EMA, cred că ar trebui să propunem Consiliului ca sediul agenției să fie undeva în uh, la marginea Londrei, unde prețurile sunt mult mai mici. Mulțumesc, Iuta Haug. Doresc să spun de la bun început că am venit cu o întârziere de o oră la întâlnirea de astăzi pentru că am participat la uh, Comisia uh, pentru Probleme Constituționale și a trebuit să relatez despre agențiile europene. Și acolo uh, am uh, spus răspicat uh, că agențiile iau naștere în baza unor acte legislative și că ă, stabilirea sediului agenției se află în afara posibilității noastre de a ne pronunța. Noi am dori ca atunci când se stabilește înființarea unei agenții să ne pronunțăm și în legătură cu sediul acestei agenții. Pentru ca după aceea, în cadrul unei proceduri posibile să putem să ne schimbăm hotărârea constatând eventual că ne vom confrunta cu prețuri uriașe de chirie sau uh, de construcția clădirii. Dar nu stă în puterea noastră să ne pronunțăm. Consiliul a decis că trebuie să fie Marea Britanie, că trebuie să fie Londra și că trebuie să fie centrul Londrei. Deci 27 de uh, șefi de stat și de guvern au luat această hotărâre. Și putem acum să stăm în cap nu vom reuși să le schimbăm părerea. Deci, ă, ar trebui ca de fiecare dată să ă, semnalăm acest lucru. Pentru că de fiecare dată când ni se reproșează că sunt mari cheltuielile administrative ale Parlamentului, să putem replica, bun, dar ce ă, costuri vă asumați voi în Consiliu, fără să ne întrebați? Nu vedeți? Acum, sigur că nu putem spune că EMA nu va trebui să aibă sediul în inima Londrei, pentru că nu stă în puterea noastră să decidem acest lucru. Și sigur că nu este mulțumitor nici uh, în ce privește uh, sediul Parlamentului European <laughs> nu putem să ne pronunțăm. Nu este mulțumitor, dar este o realitate pe care trebuie să o privim în ochi. Uh, Monsieur Bocros. Domnul Bogros. A very fair point, but da, e un argument foarte întemeiat și totuși trebuie să avem un aviz. Nu ne-am gândit niciodată că vom fi cei care hotărăsc. Însă, este foarte important, mai ales din aceleași considerente politice, ca și în cazul sediului Parlamentului European în acest sens, deci trebuie să ne gândim unde să punem aceste lucruri. Și trebuie să fie foarte clar că e o risipă de bani. Je vous remercie. Alors, notre rapporteur va, va conclure. Mulțumesc. Raportorul va trage concluziile, dar după ce am ascultat intervențiile de până acum, am și eu o intervenție. Intervenienții au fost uh, cam pe aceeași lungime de undă cu toții. Înțeleg că cele trei considerente propuse de raportoarea noastră în raportul său scris se bucură de consens larg. Și atunci rămâne de văzut dacă n-ar trebui să adăugăm o a patra, un al patrulea considerent. Utah Howe ne-a reamintit că alegerea locației într-un anumit oraș, dintr-o anumită țară, pentru sediul unei agenții, nu este un aviz. Nu putem să discutăm acest lucru, dar putem să ne exprimăm regretul cu privire la alegerea făcută. Și eu aș fi pentru a adăuga un aliniat, un paragraf în remarcile raportoarei noastre, în care să se spună că comisia noastră ia notă de hotărârea Consiliului de a instala Agenția Europeană pentru Medicamente la Londra, își exprimă mirarea cu privire la locația aleasă, și anume cartierul sau zona cea mai costisitoare din cel mai costisitor oraș din Europa și pentru viitor, în mod general, atrage atenția Consiliului asupra nevoii de a lua în considerare costul uh, prețurilor imobiliare atunci când alege locația pentru sediul de noi agenții în țara gazdă aleasă. Adică, nu punem sub semnul întrebării alegerea. Asta vine de la Consiliu. Ne mirăm doar, ne exprimăm mirarea că această alegere a fost făcută pentru Londra, unde s-a ales uh, unul dintre locurile cu prețurile imobiliare cele mai ridicate din întreaga lume. Și asta de, de la bugetul european. Deci ne exprimăm mirarea și pe viitor invităm Consiliul să aibă în vedere și această dimensiune. Au hotărât că e Londra, bun, dar și în Londra mai sunt și alte locuri. În orice caz, acest criteriu nu a fost luat în considerare. Prin urmare, ce pot să fac este să prezentăm lucrurile așa cum v-am spus, deși a fost doar uh, o, o propunere dar uh, cred că asta e calea de urmat. Domnul Gaier și apoi Sidonia doresc să intervină și apoi doamna raportor cu concluziile. Domnul Gaier. Mulțumesc. Sprijin punctul dumneavoastră de vedere propunerea și aș oferi și o propunere de formulare deci să introducem ideea că selectarea unei asemenea locații practic uh, se află în contradicție cu uh, invitațiile pe care le primim în mod repetat din partea Consiliului de Afaceri Economii. Noi discutăm în zilele acestea cum putem imagina un buget mai suplu și în același timp Consiliul uh, decide Uh, asupra unor cheltuieli uriașe pe termen lung din partea Uniunii Europene, acolo unde ele nu ar fi uh, utile, nu ar fi justificate. Mulțumesc, stimate coleg, a fost deci o observație suplimentară. Sidonia, sunt de acord cu propunerea de a invita Consiliul să țină seama uh, de asemenea cheltuieli legate de uh, chirii atunci când va fi vorba despre uh, crearea unei noi agenții, pentru că pentru cele existente e greu să mai îmbunătățești lucrurile. Sigur, decizia unui Consiliu poate oricând să fie revizuită, dar trebuie să uh, uh, insistăm oare și asupra uh, uh, necesităii de a revizui aceste decizii? Poate că este puțin naiv să uh, ne imaginăm că vom avea succes de cauză dacă am proceda astfel. Dar eu cred că atunci când ne dorim economii, trebuie să implicăm și agențiile în acest efort. Mulțumesc, Helga Trübel. Aș dori să subliniez ceea ce a spus Jens Geier, pentru că ținând seama de uh, îndemnurile și lui David Cameron de a face reduceri în bugetul european, eu cred că același standard uh, ar trebui să fie aplicate și la nivelul Consiliului când este vorba despre activitatea agențiilor. Și cred că mesajul nostru trebuie să meargă în această direcție. Mulțumesc. Monica, la ce concluzii ajungi în baza acestui schimb de opinii? Stimate domnule președinte, um, m-am așteptat ca în legătură cu aceste elemente să avem o uh, discuție. Uh, EMA nu are sediul în cel mai scump punct din Londra. Există altele și mai scumpe, deci Emma s-a străduit să facă tot ceea ce i-a stat în putere uh, pentru a găsi uh, un uh, loc mai puțin scump în inima Londrei. Dar în legătură cu punctul patru, poate că putem să găsim mai târziu o formulare mai precisă, dar ar trebui să adăugăm ideea că atunci când la nivelul Consiliului se ia o decizie în legătură cu amplasarea unei asemenea clădiri, să uh, mediteze și asupra cheltuielilor, astfel încât uh, politica privind imobilele pe termen mediu și pe termen lung să țină seama și de prețuri rezonabile, de uh, administrare a clădirii, astfel încât costurile de administrare să poată fi reduse. Pentru că uh, Londra, într-adevăr, uh, uh, este o cheltuială exorbitantă. Iar în ce a spus colegul Hartung, sigur că nu este posibil să renunțăm la activitatea EMA Um, să spunem, nu mai realizăm această construcție, pentru că eu cred că am crea uh, o situație dificilă în ce privește competențele pe care EMA le are. Deci, oricât am dori să criticăm Um, directiva privind uh, licențele acordate pentru medicamente, eu cred că EMA totuși trebuie să își exercite competențele în această direcție. Deci, semnalul pe care dorim să-l dăm uh, Consiliului îl putem uh, da în avizul propus de mine. Mulțumesc foarte mult! Ținem seama de tot ceea ce s-a spus, inclusiv în ultima propunere a raportoarei. Iar în ce privește punctul 4, nu cred că putem merge până la ceea ce propune Sidonia, să invităm Consiliul să-și revizuiască deciziile, pentru că nu cred că am avea câștig de cauză, dar am putea adăuga la punctul 4 Comisia bugetară ține seama de decizia Consiliului de a instala EMA la Londra, dar um, pro, amplasarea propusă pentru această agenție Ehm, este prevăzută într-unul din cartierele cele mai scumpe, din, într-unul din orașele cele mai scumpe din uh, cadrul Uniunii Europene, ceea ce creează mirare. Iar acest lucru se află în contradicție cu politica de a face economii bugetare pe care uh, Consiliul dorește să o promoveze. Pentru viitor, la modul general, în cadrul unei politici imobiliare pe termen lung, instituțiile europene pentru instituțiile europene, COBU atrage atenția Consiliului asupra necesității de a ține seama de costurile imobililor în alegerea amplasării locațiilor pentru noile agenții în țările gazdă. Deci, printr-o asemenea formulare, cred că putem acoperi tot ceea ce ne interesează. Încercăm să determinăm o politică imobiliară pentru strategia pe termen lung, care să țină seama de uh, cerințele raportoarei, iar în ce privește selectarea orașului, aceasta rămâne la decizia Consiliului, dar insistăm asupra faptului ca această selecție să nu creeze costuri foarte mari. Și în felul acesta lansăm și un avertisment pentru viitor. Acceptați acest lucru? Deci cine este în, pentru acest text care să fie completat printr-un amendament oral? Mulțumesc foarte mult. Cred că există unanimitate. Cine este împotrivă? Da, Sidonia este împotrivă. Bun, abțineri? Bun. Este adoptat acest aviz și, și uh, vom spune că este un aviz mai mult sau mai puțin unanim la care am ajuns. Chiar dacă Sidonia uh, găsește că este încă prea blândă formularea. Mulțumesc și mulțumesc pentru prezență și directorului uh, Agenției pentru Medicamente, pentru că noi vom încerca să facem tot posibilul ca uh, agenția să poată să desfășoare o activitate eminentă și durabilă. Le rămân câteva minute pentru a evoca ultimul dosar. Uh, Monica. Da, nu este complicat. Este vorba despre acest organism eh, BEREC pentru comunicare electronică, a fost înființat în 2009 și trebuie să spun, chiar dacă colegul Von a încercat să-și apere țara eh, de origine. Letonia nu este mai bogată decât Marea Britanie, dar mulțumesc letonilor pentru ceea ce fac pentru această agenție europeană. Este vorba despre un proiect imobiliar o clădire istorică um, situată într-o zonă centrală, 780 de metri pătrați, avem mai multe locuri de parcare pentru un număr mai mic de uh, personal decât la Londra. Capacitatea de cazare este pentru 30 de persoane și vom avea 11 locuri de parcare. Dar uh, guvernul uh, ne pune la dispoziție clădirea fără vreo chirie pentru 2 ani. Guvernul leton își asumă plata chiriei și costurile renovării clădirii vor fi preluate de către guvernul leton. Vom avea un contract până până în 2021. Uh, există chiar și un contract de reziliere cu un avans de șase luni. Iar uh, în 2011, în mai, uh, urmează chiar să fie luată în primire clădirea pe 30 mai 2011 toate uh, instalațiile care să garanteze uh, clădiri, siguranța clădirii sunt preluate de către guvernul leton, uh, costurile uh, pentru uh, furnizarea gazelor pentru electricitate uh, sunt de asemenea acceptabile, iar costurile pentru următorii doi ani, 2420 de euro pe lună, 3 euro pentru metru pătrat. Nu pot decât să spun mulțumesc pentru guvernul leton. Asemenea, costuri pentru chirie mi le-aș dori pentru toate agențiile noastre. În cazul acesta aș fi din start de acord cu fiecare proiect. Deci colegii uh, pot să confirme, este o ofertă absolut perfectă în care raportoarea nu a avut nimic de uh, comentat, nu are nici un fel de obiecție de făcut. Bineînțeles că nu este nevoie nici măcar de redactarea unui aviz în legătură cu această ofertă. Nu mai există observații, remarci, aviz? Ah, doamna raportor dorește să mai intervină. Nicht mehr nu în legătură cu Berec, dar foarte pe scurt o informare în legătură cu uh, Breslau. Există un centru comun de informare, dar uh, notificăm uh, doar că este nevoie de plata unei chirii și pentru această clădire. Va exista un birou de informare al Parlamentului și Comisiei și uh, comisia uh, și uh, chiria va fi foarte convenabilă, iar uh, în următorii doi ani urmează să fie căutată o clădire adecvată, dar pentru următoarele 24 de luni chiria este de 5.000 de euro pe lună. Procedura a fost corectă, am dorit doar să vă informez chiar dacă nu ar fi existat obligativitatea de notificare. Bine. Mulțumesc. Breslau, c'est le nom allemand. Breslau este numele în limba germană pentru Voclov. Am vrut să clarific și acest lucru. Mulțumesc, îi mulțumesc Monicai pentru treaba foarte bună pe care a făcut-o pe acest dosar. Cred că putem să emitem un aviz foarte important pentru viitor. Acum putem trece la vot. Punctul 17 de pe ordinea de zi. Avem un vot pe raportul Barbarei cu privire la intervenția fondului de ajustare la globalizare în favoarea salariaților belgieni ai firmei General Motors. Domnul Epping vrea să intervină înainte de vot. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun ceva vis-a-vis de această întreprindere, pentru că o se află în circumscripția mea. Este o situație excepțională și anume că pot vota împotriva unor fonduri pentru circumscripția mea electorală. General Motors a pus la dispoziție circa 400 de milioane de euro, așadar pe per angajat 153 de mii de euro brut. Este o valoare imensă. Dacă eu aș fi fost angajatul Opel, aș fi salutat această ofertă. O mare parte a salariaților Opel au făcut uz de aceste plăți compensatorii și au părăsit deja societatea. Pe de altă parte, în afara uh, zonei și în zona respectivă sunt multe alte întreprinderi care caută <clears throat> uh, angajați și încearcă să îi uh, convingă pe salariații de la Opel să accepte aceste lucruri de muncă, care însă doresc mai întâi să-și recupereze plățile compensatorii. Mă întreb atunci dacă fondul de globalizare se mai impune în aceste condiții. Oare nu ar fi mai util în alte situații. Nu trebuie oare să ne justificăm și în fața contribuabilului care pune la dispoziție aceste sume? Eu voi vota împotrivă. Unii poate vor spune nu, banii trebuie achitați indiferent uh, de unde anume se folosesc. Eu însă trebuie să vă spun că sunt împotriva cheltuirii acestor bani ai contribuabilului în această manieră, deși această societate se află în circumscripția mea electorală. Oui, je remercie. Mulțumesc. În mod normal, dezbaterea pe acest subiect este încheiată. Am avut discuția. Acum votăm. Doamna Andreea se vrea să intervină și o să-i dau cuvântul și apoi Barbara vă va răspunde. Vreau să reamintesc însă membrilor că problema statutului, perenizării, transformării fondului de ajustare la mondializare a dat naștere la un raport pe care l-a prezentat domnul Portaș de la GUE și este unul dintre punctele evocate în raportul făcut de Comisia Șur. Și evident există o serie de convinții, printre care și cele pe care tocmai le-am auzit. În ceea ce privește dosarul de astăzi, discuția e încheiată, o să votăm. Doamna Andreea se are cuvântul și apoi Barbara care va trage concluziile și trecem la vot. Doamna Andreasen. Thank you, Chairman. just... Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut doar să subliniez cele explicate de domnul Epping și care întărește spusele mele din ultimele luni în cadrul acestei comisii și în cadrul Comisiei Sure. Nu avem habar cum anume se cheltuiesc acești bani și nu știm dacă se cheltuiesc pentru scopul pentru care a fost înființat acest fond sau pentru alte scopuri. Așadar, cât timp vom mai continua să aprobăm aceste transferuri de la fondul de ajustare la globalizare fără a ști cum se cheltuiesc aceste fonduri. Cred că este o lipsă de responsabilitate din partea acestei comisii să aprobe astfel de transferuri. Mulțumesc, Barara. Putem trece la vot? Da, domnule președinte, putem trece la vot. Cum a spus dumneavoastră, nu putem redeschide discuțiile. Domnul Hepping, eu nu l-am putut asculta înainte, atunci când discuția pe acest subiect a avut loc în comisie, dar aș vrea să-i liniștesc pe colegi, chiar dacă uneori cuvintele mele se pierd în vânt, fiindcă dumneavoastră de fiecare dată mi-aduceți aceleași preocupări. Acești bani nu ajung fizic nici în buzunarele companiei, nici în buzunarele lucrătorilor. Acești bani sunt folosiți pentru a crea cursuri de formare profesională, cursuri de limbă pentru a învăța noi limbi străine și pentru a oferi posibilitatea de a se deschide și la noi piețe, cursuri în domeniul IT. Vă reamintesc că Parlamentul are posibilitatea de a solicita informații cu privire la modul în care sunt utilizate aceste fonduri. În loc să prezentăm aceste preocupări în continuu în, com- în comisie, mai bine scrieți sau scrieți mie sau să scriem cu toții comisiei propuneri cu privire la modul în care trebuie utilizați banii. acești bani nu pot să fie utilizați în niciun alt fel decât în cel pe care tocmai l-am prezentat. Sunt bani care pot să fie folosiți pentru a deschide, a iniția o nouă activitate profesională. Toate acestea pe baza controalelor făcute de Comisia Europeană. Dacă aveți nevoie de informații, tot ce trebuie să faceți este să apelați la oficiile competente, nu să le uh, tot interveniți în această comisie și să amplificați aceste preocupări la nivel european, să îngrijorați cetățenii cu privire la modul în care Parlamentul folosește banii. Îmi pare rău să văd că din ce în ce mai des, în mod repetat, există colegi care doresc să susțină acest euroscepticism, răsfrângând aceste lucruri și asupra publicului, asupra cetățenilor europeni, care mai degrabă acum ar trebui să primească, um, să fie susținut, să aibă încredere și să aibă pe viitor ocazia să creadă în Uniunea Europeană. Dacă nu, dumneavoastră veți ieși din această instituție. Nu știu altceva ce să mai spun, domnule președinte. Bun, spune domnul președinte. S-a încheiat discuția, nu mai vreau să-i dau cuvântul domnului Artong. Am spus că discuția este închisă. Intervenție din sală fără microfon. Aveți un punct procedural. Domnule președinte, propun să reportăm votul, fiindcă nu avem suficiente informații deocamdată. Domnul președinte, doamna raportor propune să votăm, nu? Propuneți să votăm. Bun, spune domnul președinte. Supun propunerea domnului Hartong la vot. Cine vrea să amânăm votul? 5 persoane. Cine se opune amânării votului? Majoritatea. Deci vom vota. Bun, luăm lista de vot. Există trei amendamente pe lista mea de vot. Cred că toată lumea are lista de vot. la E mare, considerentul E. Avem amendamentul numărul 1, domnul Alvaro și prietenii săi politici. Cine este pentru? Raportorul se opune. 7. Cine împotrivă? Peste 7. Abțineri? Două abțineri. Se respinge acest amendament. Amendamentul 2, aceiași autor. Raportorul se opune. Cine este pentru? 8. Împotrivă. Peste 8. Abțineri. Două abțineri. Se respinge și acest amendament. Amendamentul 3, aceiași autori. Raportorul se opune. Cine este pentru? 8 voturi pentru. Cine este împotrivă? Peste 8. Abțineri? Două abțineri. Rezultatul este puțin diferit, dar și acesta se respinge. Toate trei amendamentele se resping. Vot asupra, vot final pe raport nemodificat. Cine este pentru? Numărăm să vedem câte voturi avem. Ridicați bine mâna. 27 împotrivă. 4 voturi împotrivă, abțineri, o abținere. Raportul se adoptă, felicităm raportoarea. Punctul 18 acum, doamna raportor, pentru bugetul 2011. Uh, Acest transfer numărul 4 se <clears throat> leagă direct de ceea ce am votat în prealabil. Este un uh, transfer către Fondul de Ajustare la Globalizare. Este vorba de 9.593.931 de euro. Și recomandarea mea este să votăm în favoarea acestui transfer. Donc je suppose que nous allons avoir Presupun că vom avea aceeași majoritate, dar sigur verificăm cine este pentru acest transfer, acest virament. Împotrivă? Aceeași, mă gândesc. Abțineri? Transferul se adoptă. Mulțumesc, Sidonia. Ultimul vot. Helga, dacă vrei să ne Prezint o altă cerere de transfer. The Court of Auditors would like... Da, mulțumesc, domnule președinte. Curtea de conturi dorește să transfere 120 de mii de euro de la linia bugetară securitate și clădiri către linia bugetară asistență juridică pentru a putea venind în întâmpinarea solicitărilor care se pot face în baza regulamentului de personal pentru asistență juridică. Însă credem că este nevoie de mai multe informații în ceea ce privește creșterea acestei uh, nevoi de asistență juridică. Aș dori câteva explicații în acest sens. Curtea de Conturi e reprezentată, așa că aveți cuvântul dacă vreți să interveniți, vă rog. Thank you, Mr. President. Gerhard. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Gerpeț, șef de departament la Curtea de Conturi. Solicitarea de transfer se bazează pe solicitările de asistență juridică din partea personalului în baza articolului 124, care, dacă se încadrează în condițiile stipulate acolo reprezintă o obligație pentru Curtea de Conturi de a pune la dispoziție această asistență juridică. Conținutul acestei asistențe juridice este prin natură confidențială. E vorba aici de două chestiuni diferite până la urmă. Odată, Colegiul Curții a oferit asistență unui număr de patru angajați pentru a se apăra în justiție. Și în al doilea caz, secretarul general a acordat asistență la doi angajați pentru o chestiune diferită. Ambele situații vor duce probabil la acțiuni în instanță. Nu avem încă o o evaluare în ceea ce privește cheltuielile de judecată, însă am estimat uh, circa 20.000 de euro per uh, angajat. De aceea am solicitat acest uh, transfer și vrem să-l finanțăm prin economisiri pe care le-am efectuat pe linia bugetară uh, pentru uh, securitate prin uh, restructurarea pe care am efectuat-o. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumim domnului director, doamna raportor. Ce concluzie trageți din acest răspuns? So for me the information is sufficient. Pentru mine informațiile sunt suficiente și de aceea recomand să votăm în favoarea acestui transfer. Très bien. Bun. Mulțumesc. Supunem acest proiect de transfer la vot, așa cum este propusă de doamna raportor. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi. Abțineri? Niciuna. Transferul se adoptă, deci se aprobă. Nu mai sunt alte transferuri, Helga, în ceea ce te privește? Nu? Bun. Mulțumesc. Am parcurs toată ordinea de zi a reuniunii în care comisia se întrunește singură. Întrerup 10 minute lucrările, vă rog să nu vă îndepărtați prea mult de sală și la 11 jumate să fiți aici, fiindcă avem uh, reuniunea comună cu Comisia pentru Control Bugetar pentru a discuta despre lucrările privind reforma regulamentului financiar. Ședința suspendă 10 minute. il y de Mes chers collègues. Dragi colegi, Vă rog să faceți liniște, dragi colegi, reluăm lucrările Comisiei Buget. Suntem uh, încântați să avem alături de noi Comisia pentru Control Bugetar pentru o nouă reuniune comună publică. Ne bucurăm să avem și reprezentanții ai publicului alături de noi. Delegația Comisiei pentru Control Bugetar este condusă de domnul Odi, în calitate de vicepreședinte, care ne va spune de ce ni s-a alăturat. Aveți cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut membrii Comisiei pentru bugete, să spun că această nouă procedură din articolul 51 ne permite să lucrăm mai bine împreună Comisia pentru Bugete și pentru Control Bugetar. Vreau să cer scuze în numele președintelui nostru, domnul de magistri, care speram că va fi următorul primar al orașului Napoli și care este implicat în campania electorală și, din păcate, nu poate să fie cu noi. Și vreau să-i spun lui Alain Masur că este o bucurie pentru mine să fiu alături de el, reprezentând Comisia pentru Control Bugetar. După cum știe, Eh, și se știe și domnia sa a condus această comisie, așa că mă bucur să fim aici împreună. Am convenit că această reuniune va fi condusă de Alain Lamasur. Mulțumesc, spune domnul Lamasur. Problema este că cele două copreședinții aparțin aceluiași partid politic și aceleași țări, dar asta doar din pură întâmplare. Și încercăm să asigurăm o abordare obiectivă pe toate subiectele, în special pe cele foarte importante. Adoptarea ordinea de zi, ordinii de zi, nu există comentarii, punctul 1 se consideră adoptat, apoi aprobarea proceselor verbale ale celor două întâlniri anterioare din 13-14 iulie 2010 și 28 septembrie 2010, N-am avut până în prezent uh, nicio obiecție. Conform tradiției, dacă nu există obiecții pe aceste aspecte până la finele întâlnirii, considerăm că sunt aprobate și propunem să trecem direct la punctul 3. Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii pe baza procedurii din articolul 51. Cele două comisii lucrează împreună de mai multe luni. Mulțumesc raportorilor și membrilor grupului de lucru care au făcut o treabă foarte bună și au ajuns la o propunere comună de raport. Vom avea un schimb de păreri și o să dau cuvântul celor doi co-raportori, cerându-le să aibă intervenții sintetice și concise, fiindcă avem puțin sub o oră pentru acest schimb de opinii pe un subiect foarte important. Încep prin a-i da cuvântul în mod politicos și dând dovadă de galanterie lui Ingeborg, Ingeborg și Rivelini însă au căzut de acord și ne permit să lăsăm pe domnul Rivelini înainte. Așa că, domnule Rivelini, aveți cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să am o intervenție cât de scurtă. Astăzi, împreună cu colega Gresle, prezentăm un proiect de raport pentru modificările la regulamentul financiar care Uh, sunt un document foarte voluminos și complex. 220 de amendamente dintr-o greșeală de redactare amendamentul 98 este numerat de două ori și de aceea nu se văd exact numerele amendamentelor, dar avem modificări, în unele caze foarte consistente și importante, propunerii Comisiei. Am încercat să luăm în considerare toate ipotezele posibile propuse pe durata discuțiilor informale cu Comisia, cu deputații și membrii grupului de lucru, precum și cu Curtea de Conturi, prin opiniile prezentate de mediatorul european. În principiu, am vrut să reflectăm părerea beneficiarilor fondurilor care pot să ofere perspectiva unei reforme mai complete de acord cu colega Gresle, o să încerc să prezint și să justific amendamentele, spunând care sunt orientările și motivele modificării. Și apoi colega mea se va opri pe două aspecte sensibile parteneriatele public-private și instrumentele financiare. Am distribuit un schemă de document de lucru și cred că astfel puteți să observați care sunt modificările în numerotarea articolelor. Primele amendamente, în special de la 1 la 11, reflectă negocierile privind Serviciul European de Acțiune Externă. Indicațiile serviciului juridic stabilesc în mod clar termenii, condițiile și scadențele. Următoarele amendamente, de la 11 încolo, au ca linie generală introducerea de dispoziții care anterior erau conținute în modalitățile de executare, fostul articol 290, în cadrul regulamentului propriu-zis, acolo unde acestea trebuie luate în considerare ca elemente esențiale. În acest caz, nu e nimic nou, dar am transpus ceea ce exista în modalitățile de executare a regulamentului financiar. Am încercat, de asemenea, să acordăm protecție prerogativelor Parlamentului, așa cum se stabilește în Tratatul de la Lisabona, în special în noul rol al Parlamentului ca autoritate bugetară, în special amendamentele 24, 33 și 59. Din această perspectivă, a apărut obligația ca Parlamentul să fie întotdeauna informat cu privire la hotărârile Comisiei, în special atunci când aceste hotărâri au legătură sau sunt derogări față de uh, dispozițiile din regulamentul financiar fie în ceea ce privește stornurile sau rambursările sau operațiunile financiare. Transparența, controlul trebuie să fie îmbunătățite în special, la sugestia Curții de Conturi Europene, am introdus articolul 29 cu un nou concept de risc de eroare tolerabil, care trebuie să fie pus în aplicare nu doar pentru statul membru, dar și pentru fond și devine un instrument de gestiune. Am încercat, în special în ceea ce privește amendamentul 47, să creăm o mai mare conștientizare cu privire la programarea financiară pentru exercițiile ulterioare. Solicităm Comisiei ca programarea financiară să fie legată de proiect, nu doar dacă este relevant sau atunci când este relevant, ci în mod anual. Și amendamentele 48, 49 și 50 uh, restructurează nou fluxul de informații către Parlament în procedura de buget și creează o bază concretă de informare pentru autoritatea bugetară, acolo unde bugetul este executat în cadrul parteneriatelor public-private sau prin intermediul instrumentelor financiare, în special atunci când acestea sunt asociate riscurilor de pierderi. Dar, fără îndoială, mai bine decât mine, colega mea Gresle vă va da detalii pe aceste aspecte. Propunerile Parlamentului se axează și pe limitarea multiplicității bugetelor rectificative, fiindcă acestea, dacă nu sunt absolut necesare, împiedică realizarea obiectivelor politice ale Parlamentului. Amendamentul 53 se referă la asta. Din, de la 69 încolo, am dorit să subliniem că Comisia trebuie să fie responsabilă de executarea bugetului precum și nevoia ca documentele să fie făcute disponibile de către Comisie la autoritatea de descărcare. Amendamentele 71, 78 și 79, 85 reprezintă două formule alternative la articolul 56. Articolul 56 din propunerea Comisiei și rezultă după un seminar organizat de comisie cu experți ai autorităților de gestiune a statelor membre, în urma solicitărilor continue ale Parlamentului pe baza unei declarații naționale privind gestionarea fondurilor semnate la nivel de miniștri. Și doresc să subliniez în special cum la amendamentul 84 am introdus o clauză care, o clauză de salvgardare, unde sunt întrerupte termenele de plată sau suspendate plățile în cazuri în care există lipse sau neajunsuri de supraveghere din partea unui stat membru sau la nivelul funcționării unui organism acreditat. Există apoi o serie de simplificări și foarte scurt aș vrea să vă reamintesc amendamentul 115 privind diminuarea întârzierilor la plată în concordanță cu ce s-a aprobat de curând uh, prin directiva privind administrația publică. Amendamentul 122 privind uh, procedurile de achiziționare, amendamentul 159 privind instituirea unor comitete de compensare prin direcțiile generale competente. Amendamentul 139 pentru un control simplificat pentru subvențiile foarte mici, sub 5.000 de euro. Amendamentul 147 eliminarea principiului um, degresivității, amendamentul 117, introducerea uh, guvernării electronice în cadrul acestui regulament. Și, în final, aș vrea să mă refer la importanța, la importanta cucerire uh, realizată de Parlament. Dați-mi voie să vă spun însă, în special în ceea ce privește Comisia pentru Control Bugetar, că ce se prevede la articolele 174, 175, 176, 180, 182, 185 prin care se va reuși accelerarea procedării de descărcare cu peste o lună, lucru care este destul de relevant. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule raportor, doamna Gresle. Dank. Mulțumesc. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că ne-am străduit să producem o reformă dintr-un foc și cred că am reușit acest lucru și uh, v-aș ruga ca anumite poziții uh, de negociere pe care le-am introdus în raport să le păstrăm, să nu fie distruse, pentru că uh, vor fi negocieri dure și cu Consiliul și cu Comisia. Colegul Rivelini a spus-o, articolul 56, shared management, ne creează dificultăți am reprezentat uh, această problematică în acest tabel uh, pe care, uh, de care vom dispune mâine și avem și noi o propunere din partea raportorilor privind articolul 56 ținem seama de opinia Comisiei Regii. Deci vă rog pe toți colegii să așteptăm până mâine pentru că vom încerca să aducem la un numitor comun pozițiile noastre. Deci atât în legătură cu articolul 56, am avut mai multe discuții informale împreună cu Comisia, am încercat să explicăm amendamentele. Aș dori să vă, uh, mă refer la un amendament pentru că aici au existat formulări critice din partea Comisiei în cadrul unui e-mail. Ne-au reproșat că am fi birocratici. Este vorba de amendamentul 7, în care este vorba despre conținuturi pentru prefinanțări uh, care uh, sunt purtătoare de dobânzi. Până acum, Lucrurile arătau în felul următor. În momentul în care exista o prefinanțare, comisia îl obliga pe beneficiar să introducă um, această sumă într-un cont care este aducător de dobânzi. În, în noul proiect, Comisia nu mai introduce în discuție problema dobânzilor și este vorba despre 50 de milioane de euro pe an, deci o sumă apreciabilă. Noi suntem de acord cu Comisia că această obligativitate de a avea un, constitui un fond aducător de uh, dobânzi uh, să fie desfințat. Uh, deci beneficiarul poate să folosească banii unde dorește el fără să fie obligat să le depună într-un cont care este aducător de uh, dobânzi. Dar dacă există posibilitatea de a obține dobânzi, aceste dobânzi să fie în favoarea respectivului proiect. Deci eu renunț la a-l obliga pe beneficiar de a depune bani într-un asemenea cont, dar dar dacă el are posibilitatea să obțină dobânzi, atunci să nu mă fac că nu știu că el beneficiază și de dobânzi, pentru că există și uh, instituții de cercetare, de pildă, care cu banii din dobândă și-au finanțat petrecerile de Revelion sau de Crăciun. Uh, să nu uh, închidem ochii în fața existenței dobânzilor. Asta trebuie să fie garanția pe care o cerem noi. Iar dacă uh, e vorba despre sume uh, în valoare de milioane de lei, ce face cel care va fi beneficiarul acestei sume de prefinanțare? El nu va valorifica banii el poate să depună banii, să facă o mare afacere la un moment dat prin dobânzile pe care le depune și abia după aceea să dea mai departe acești bani. Noi trebuie să ne asigurăm că banii aceștia ajung acolo unde uh, este beneficiarul final, nu ca eventual diverse ONG-uri sau alte platforme care pot fi și platforme de stat mascate să fie în profitul lor uh, ca beneficiari ai dobânzilor. Deci acesta era rostul amendamentului pe care l-am propus noi și uh, nu Uh, pot fi de acord cu reproșul primit din partea Comisiei că acest amendament uh, nu este decât unul care birocratizează lucrurile. Comisia trebuie să deschidă ochii, să vadă că uh, este vorba de a ști dacă există dobânzi și cum sunt ele valorificate. Dar acesta, într-un fel, fie spus într-o paranteză, pentru că eu doresc să vorbesc despre parteneriatele public-private. E vorba, pe de o parte, de eh, parteneriatele public-private, PPP-urile și despre instrumentele financiare. Articolul 187 cuprinde și tehnologiile uh, mixte, inclusiv proiectul ITER. În legătură cu ele, deocamdată nu există reglementări clare în uh, regulamentul bugetar. Și am văzut în legătură cu proiectul ITER că există contradicții între regulamentul uh, pentru buget și în același timp în regulamentul Consiliului. trebuie să ne gândim, ne dorim mai departe asemenea construcții în care nu putem să ne implicăm uh, prin codecizie sau dorim să se țină seama și pe viitor de poziția poporului, pentru că și pe viitor, în legătură cu înființarea parteneriatelor public-private, noi doar putem fi audiați în calitate de parlamentari. Promisia Comisiei uh, vede trei feluri de PPP-uri unul în baza dreptului național, în al doilea rând PPP-uri în cadra unui prevederi contractuale și PPP, eh, a treia formă, dreptul secundar. Noi eh, salutăm faptul că PPP-urile sunt reglementate prin regulamentul bugetar, pentru că până acum au existat neclarități. Comisia, prin propunerea sa, încearcă acum să deschidă practic toate ecluzele. Deci, um, prevederile însă sunt prea puțin precise și prin interpretarea diferită rămân lucruri neclare. Asta în dezavantajul partenerilor privați, pentru că orice neclaritate până la urmă este pedepsită prin controle mai severe. Noi ne-am dorit mai mare claritate și obligativități pentru toți. Noi și în calitate de uh, organism care are atribuții pentru uh, descărcarea de gestiune ne-am dori anumite uh, clarificări, pentru că în clipa de față nu avem neapărat obligații în privința parteneriatelor publici-private. PPP-urile în baza dreptului național înseamnă că administrarea bugetului poate fi transferat spre organismele private iar comisia ar trebui să fie, într-un fel, acționar, partener în acest partener. Să ne imaginăm că în clipa de față, în statele naționale, Comisia se retrage creând uh, parteneriate public-private. Eu cred că trebuie să existe totuși o bază comunitară. Noi uh, dorim ca această modalitate să fie anulată pentru că există o pierdere a dreptului de control, pentru că uh, dacă lăsăm totul în baza legislației naționale a statelor membre, aici există riscuri diferențiate de responsabilitate uh, și uh, nu cred că este bine să ne bazăm pe acest lucru în legătură cu ceea ce ar urma să se bazeze pe dreptul secundar sau pe baza contractelor, deci celelalte două variante de PPP-uri, ne dorim o codecizie din partea Parlamentului și dorim uh, ca și uh, Comisia să elaboreze în cadrul actelor uh, delegate un model de acțiune. Curtea de Conturi ar trebui să aibă un aviz în legătură cu acest regulament iar poziția să fie inclusă până la urmă în regulamentul financiar. În cazul proiectului ITER lucrurile